Și acum uh, îi dau ocazia domnului Mogherini să răspundă. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să le urez și eu bun venit uh, prietenilor noștri în acest semiciclu. Acesta este de asemenea un rezultat concret al activității pe care o facem uneori în tăcere, dar cu rezultate bune. Așadar, mă bucur să vă văd aici. Dați-mi voie să mă refer la câteva chestiuni pe care le-ați uh, ridicat menționat, am constatat uh, un sentiment de uh, responsabilitate copleșitoare în acest Parlament, ceea ce e foarte bun și ceea ce e foarte bine și contest acest lucru, pentru că e vorba de o muncă colectivă și acum va fi nevoie de un, o activitate de follow-up colectivă ca să ne asigurăm că transformăm viziunea în acțiune. În primul rând, unii au întrebat dacă <clears throat> pune pe primul uh, plan valorile sau interesele și care sunt elementele cele mai importante ale acțiunii noastre în viitor valorile sau interesele. Baza strategiei este în mod clar, indică în mod clar faptul că valorile și interesele noastre coincid foarte mult. Există un element uh, legat de valori noastre pe care strategia îl sublinează și anume să facem ca acțiunile noastre să fie cât mai coerente și pentru asta uh, trebuie să ne respectăm valoarea noastră, în primul rând în politicile noastre interne și în propriul nostru comportament. Și asta este un lucru care uh, rezonează cu unele dintre elementele pe care le-ați subliniat și noastră. O, orice strategie globală începe acasă și orice credibilitate externă se bazează pe tăria noastră internă și de aceea în aceste momente dificile pentru Uniunea Europeană. Este atât de important să ne gândim la responsabilitățile noastre comune față de cetățenii noștri și față de restul lumii. În al doilea rând, spuneam că valorile și interesele coincid. Gândiți-vă la uh, rezistența care este baza strategiei noastre, așa cum s-a spus în uh, Uh, prime, primele intervenții. Uh, uh, rezistența și tăria societăților din jurul nostru este o investiție în propria noastră securitate și când menționăm acest concept de rezistență, nu măsurăm puterea instituțiilor sau nu doar aceasta, ci și rezistența societăților ca atare. Asta include societatea civilă, apărătorii drepturilor omului și locul pe care fiecare cetățean îl joacă în fiecare societate. Uh, este asta, înseamnă asta că răspundem doar valorilor noastre sau și intereselor noastre? Cred că strategia reflectă această indicație comună că în acest caz, ca și în alte multe cazuri, uh, uh, atunci când ne apărăm valorile, ne apărăm și interesele. Și am face o greșeală dacă le-am pune în contradicție. În al treilea rând, aș vrea să mă refer la un punct uh, pe care unii dintre noastre l-ați uh, menționat. Un, uh, unul sau doi vorbitori uh, într-un sens negativ și domnul Danja într-un sens pozitiv, așa numitul program Train and Equip sau dezvoltarea capacității în dezvoltarea securității și legătura între securitate și dezvoltare. Într-adevăr, ne-a luat trei ani ca să îndeplinim acest inițiativă. După cum știți, ieri Colegiul Comisarilor a adoptat pachetul privind dezvoltarea capacității și securitate și dezvoltare. Dați-mi voie să vă spun foarte clar că nu e deloc o uh, deturnare a instrumentelor noastre de dezvoltare într-o abordare securitară sau militară. Din potrivă, este o reacție la ceea ce mai ales prietenii noștri africani, nu doar guvernele și instituțiile, ci și societatea civilă ne spun. Și anume că dacă într-un teritoriu, Sahel, Nigeria, Cornul Africii. Dacă într-un astfel de teritoriu ai o lipsă de condiții de securitate de bază pentru populație, poți să faci toată dezvoltarea pe care o vrei. În primul rând că nu ajunge acolo dezvoltarea și în al doilea rând, dacă, chiar dacă ajunge, nu e eficientă, pentru că primul drept, uh, și anume dreptul la securitate, trebuie să fie garantat. Asta nu înseamnă, din nou, că deturnăm resurse dintr-un capitol în altul. Asta înseamnă pur și simplu că trebuie să ne folosim resursele într-un mod coerent și să răspundem la nevoile populației cu care colaborăm. Și toate mesajele pe care le primim merg în această direcție că trebuie să lucrăm și pe partea de securitate pe măsură ce lucrăm și pe partea de dezvoltare. Pentru că nu există dezvoltare, nu există securitate fără dezvoltare, dar nici dezvoltare fără securitate. Și trebuie să punem în practică acest principiu, de aceea cred că pachetul pe care l-am adoptat ieri va fi extrem de important în capacitatea noastră de a implementa și o parte din această strategie folosind instrumentele noastre diferite, ne uitând că sunt diferite și că acoperă chestiuni diferite, dar într-un mod coerent și integrat. Am primit de asemenea întrebări specifice în legătură cu partea strategiei care se referă la faptul că statele membre pot fi uh, solicitate sau însărcinate să contribuie activ la sarcini specifice de politică externă comună. E o parte a strategiei care a fost uh, gândită cu mare grijă, după cum vă imaginați, <clears throat> și e o reacție la faptul că, pe de-o parte, trebuie să păstrăm unitatea, nu numai a celor 28 de state membre, dar și a diferitelor instituții, inclusiv Parlamentul, și asta se face în cadrul instituțiilor comune, dar ar putea exista ocazii când am vrea sau am avea nevoie sau am vrea să încurajăm un stat sau un grup de state membre sau, de ce nu, unele delegații parlamentare să completeze munca noastră. Pot fi, uh, poate exista valoare adăugată specifică pe care unii sau alții o pot uh, aduce. Important este ca asta se facă într-un mod coordonat cu o legătură clară și transparentă cu decizii comune și cu abordări comune și cu uh, raportare clară față de instanțele comune. Deci nu m-aș teme de inițiative, fie că e vorba ale delegațiilor parlamentare sau al statelor membre sau comisarilor, grupului de comisari pe care îl uh, uh conduc adesea în delegații eh, în alte țări. Important este ca toate acestea să se întâmple într-un cadru comun și cu un scop comun. Nu trebuie să ne temem de valoarea adăugată pe care o putem aduce, chiar dacă e una par- parțială uneori, atâta timp cât e parte dintr-o politică coerentă și concertată. Și aici uh, ajung la nevoia principală pe care o avem acum. Acesta este de a garanta că cetățenii europeni au, uh, că cetățenii europeni se respectă absolut dreptul la securitate. Asta cere Uniunii Europene să acționeze ca Uniune, unită. Și e un, un lucru sau o sugestie pe care nu o voi urma, o sugestie care a fost făcută aici. Unii ați spus că e ne... nu s-a spus în limba engleză, e nevoie să se țină cont mai mult de opinii care sunt contrare sau opuse uh, ideii de a coopera. De deci trebuie să-i ascultăm și pe cei care spun că calea europeană nu este calea reală. Îmi pare rău, dar nu o să ascult aceste voci. Pentru că dacă este un domeniu în care este absolut evident că securitatea cetățenilor europeni cere acțiune europeană, este uh, activitatea noastră în lume. Nu există niciun domeniu în acțiunea noastră externă unde un stat membru singur poate să fie cel mai mare, cel mai puternic, cel mai bogat sau cel mai mic. Este mai eficient, ar putea fi mai eficient singur decât ar fi Uniunea în ansamblu. Niciunul. Fie că e vorba de antiterorism, comerț, dezvoltare, migrație, managementul migrației, niciunul. Nu este nicio problemă pe care putem spune că suntem mai puternici singuri decât uh, împreună. Și cred că cetățenii noștri în acest domeniu uh, gândesc foarte clar. Uh, amenințările sunt globale, oportunitățile sunt globale, țările noastre, toate țările noastre, comparate cu restul țărilor din lume, sunt mici, sunt țări de dimensiuni mici, în cel mai bun caz medii, nu trăim în era imperiilor, uh, nu mai trăim în era imperiilor și trebuie să uh, înțelegem această realitate. Puterea noastră în lume e reprezentată de Uniunea Europeană și partenerii noștri din lume văd acest lucru foarte clar și recunosc această putere. Ce nu facem uneori este să recunoaștem această tărie în interiorul Uniunii, dar trebuie să ieșim din această depresie în care am intrat și să utilizăm strategia noastră, pentru că dacă ești puternic și nu știi că ești puternic, atunci e degeaba. Deci cred, sper că putem, așa cum a spus unii dintre noastre, să folosim această strategie pentru a transforma uh, viziunea noastră comună în uh, acțiunile unui jucător global care are încredere în forțele sale. Asta trebuie să facem acum. Ați spus unii dintre noastre că această strategie este prea ambițioasă și nerealistă, alții au spus că e prea realistă și nu suficient de ambițioasă. Avem nevoie de ambele lucruri. Avem nevoie și de realism și de ambiție. Pentru că am spus asta de multe ori, lucrurile se schimbă intern și internațional, se schimbă în moduri de neprevăzute acum câteva luni sau câțiva ani. Ideea acum este dacă vrem să reacționăm la o schimbare care s-a produs în altă parte sau dacă vrem, avem suficientă încredere încât să încercăm să influențăm schimbările care se întâmplă în jurul nostru. Și eu cred că avem toate instrumentele și toată puterea, dacă avem voința politică, pentru a face așa cum cetățenii noștri doresc să o facem și cum au interes să o facem. Vă mulțumesc și propun să trecem la următorul punct, dar asta este prerogativa președintelui.